Bien. Mes chers collègues, un peu de silence. Dragi colegi, vă rog să faceți liniște, se uh, deschide ședința noastră. Mulțumesc domnului comisar Lewandowski, căruia îi urez bun venit, lui și echipei sale. Așa cum este uh, obișnuința în uh, comisia noastră, domnul comisar uh, prezintă în fața Comisiei Parlamentului European bugetul pentru două, proiectul de buget pentru 2014, adoptat de Colegiul Comisarilor în această dimineață. Această reuniune este una extraordinară a Comisiei noastre pentru buget și vă reamintesc că reuniunea noastră ordinară, obișnuită, programată de mult, va avea loc mâine dimineață, Vreau să vă informez că am solicitat președintelui Parlamentului să organizeze o reuniune extraordinară a Comisiei pentru Bugete lunea viitoare la Strasbourg la 18.30. Această fereastră, această uh, perioadă orară era um, pentru coordona, coordonator, dar am hotărât să aibă loc o ședință plenară publică a Comisiei pentru Bugete pentru a face un rezumat uh, a negocierilor privind cadrul financiar multianual, care mm, nu este pe ordinea de zi astăzi. Am uh, discutat în camera luna trecută și va trebui să facem uh, o trecere în revistă a situației înainte de votul care s-ar putea să aibă loc uh, în plenara de săptămâna viitoare. Avem un singur punct pe ordinea de zi. Este vorba de prezentarea proiectului de buget al Comisiei pe 2014. Dau imediat cuvântul domnului comisar Lewandowski. Mulțumesc! Bună dimineața! Discutăm acum despre primul buget uh, din noua perspectiva financiară, care vizează 28 de țări, nu 27. Vestea cea bună este că astăzi, astăzi dimineață, Coreperul a ajuns uh, la un acord privind Croația în cele din urmă, ceea ce reprezintă un element extrem de important și Iată, primim în sânul familiei noastre al 28-lea membru. Așa cum vedeți pe primul uh, uh, slide, ne dăm seama că începem fără un CFM, uh, cadru financiar multianual, asupra căruia să se fie înregistrat un acord. Acesta este un, este un dezavantaj, dar cel puțin respectăm regulile care cer ca imediat după adoptarea formală a bugetului lucrurile Uh, se mai desfășoară business as usual și este prezentat Comisia pentru Bugete a Parlamentului European. Nu avem uh, prea mult timp la dispoziție, dat fiind uh, articolul 314, dat fiind că articolul 314 al tratatului cere elaborarea estimărilor în toate limbile și în toate versiunile, bineînțeles, dar prezentarea, finalizarea acestora înainte de 21 iunie și uh, în variantele traduse cel târziu pe 1 septembrie. După cum știți, noi urmăm un calendar pragmatic mai degrabă decât cel al tratatului, care înseamnă că la sfârșitul lunii aprilie se face prezentarea proiectului de buget, ceea ce înseamnă că există mai mult timp pentru ca uh, Consiliul și Parlamentul să uh, aibă, să-și aibă lecturile. Dar acum putem uh, putem beneficia de, de negocierile avansate conștienți fiind că nu este documentul finalizat. Dar o să vedeți că ne adaptăm stării de fapt și situației între Consiliu și Parlament. Acesta este punctul de plecare și vă rog să-l luați ca atare. Încercăm să respectăm uh, termenele din tratat. Înainte de convenirea uh, Comitetului de, concilie, de Conciliere, noi uh, putem să dăm o scrisoare rectificativă pentru a cimenta rezultatul negocierilor între Consiliu și Parlament. Noi putem modifica scrisoarea rectificativă în funcție de rezultatul negocierilor între Parlament și Consiliu. Următorul diapozitiv este vorba despre remarce generale privind angajamente și plăți. Angajamentele urmăresc defalcarea care a fost deja prezentată comisiei pe data de 27 martie. Dar se face o modificare importantă și anume uh, anticiparea bugetară pentru inițiativa pentru tineret pentru perioada 2014-2020. Iată deci că se modifică profilul față de ce a fost prezentat pe data de 27 martie. În ceea ce privește plățile, acesta pe baza bugetului uh, din 2013 sunt sub uh, plafonul uh, pentru 2013, bineînțeles. Iată de ce iată uh, că folosim uh, plafonul, deci plățile până la nivelul plafonului. Dacă în momentul în care vom ști care este rezultatul negocierilor între Parlament și Consiliu, atunci vom putea modifica uh, scrisoarea rectificativă. Prioritățile au fost deja menționate. Avem o concentrare a eforturilor la începutul perioadei pentru garanția pentru tineret, avem prevederi pentru lichidități uh, pentru IMM-uri, un element extrem de important și veți vedea pe parcursul prezentării acest lucru. Bugetul pentru 2014 trebuie să fie un instrument de investiții mai mult decât niciodată. Deci a, aici trebuie să se pună accentul pe creștere, ocupare și competitivitate. Trebuie, să, trebuie ca bugetul să fie un instrument de investiții pentru regiunile europene și ceilalți beneficiari ai bugetului european. Dar în același timp, acest lucru și ține de natura bugetului reprezintă o punte între perspectivele financiare vechi și noi. Este un buget de tranziție într-un context de, de reducere a cheltuielilor administrative, care a început în 2013. Deci acum suntem la începutul acestei perioade de reducere a posturilor, dar se continuă, um, se continuă pentru o perioadă de 5 ani, în care intră, bineînțeles, și anul 2014. Următorul diapozitiv, vă rog. Vedeți aici uh, structura plăților pentru 2014, ca prim an a noi perspective financiare. Se pune accent pe angajamente. Urmează plățile pentru multe proiecte care au avut un demaraj mai încet în 2014. Ne bazăm aici pe experiența din trecut, dar noul cadru juridic trebuie să fie uh, finalizat și principalele solicitări de propunere ar trebui să fie gata. Avem o uh, prefinanțare finan- uh, limitată. Se pune accent pe, pe angajamente, mai ales în ceea ce privește creșterea economică și crearea de locuri de muncă și aici avem mai multe angajamente față de 2013. La fel de important de știut este că decalajul între angajamente și plăți este permite ca uh, suma de 6 uh, milioane, miliarde de euro să reducă, să reducă ralurile, fiindcă în 2013 decalajul între angajamente și plăți se situa la 18 uh, miliarde, iar ralurile creșteau foarte rapid. Bineînțeles, trebuia să fie corectat de bugetul rectificativ din 2013. Vedeți aici, în următorul diapozitiv, uh, structura plăților. Cum spuneam, uh, ca o punte între uh, sistemul vechi și nou. Avem unele părți bugetare unde avem 46 din plăți, agricultură, unde angajamentele sunt egale cu plățile, PAC și administrație. Este interesant, dar nu este neobișnuit acest lucru pentru primul an al noii perspective financiare, faptul că ralurile uh, reprezintă 70% din uh, bugetul de plăți. Miliarde, mă scuzați, 70 de miliarde de, de care reprezintă aproape jumătate din buget pentru plățile restante. fiindcă aceasta este puntea, trebuie să se finalizeze programele vechi. Deci, dar cea mai mare parte a bugetului pentru 2014 este afectată plăților restante, angajamentelor neplătite. Prin această propunere vom putea reduce cu o treime ralurile existente la finalul acestei perspective financiare inclusiv proiectul de buget pentru 2013, nivelul ralurilor ar trebui să fie peste 2000 de miliarde de euro, iar um, cu plata a 70 de miliarde în 2014, asta înseamnă o reducere cu o treime a ralurilor. Aceasta este principala alcătuirea plăților pentru 2013. Iar în josul tabelului vedeți Vedeți că cât este de, de neglijabile sunt uh, ralurile pentru programele, sunt angajamentele pentru programele noi în primul an. Asta trebuie să se facă lucrări de pregătire. Numai 10 miliarde, este vorba despre prefinanțare pentru plăți. Cu această propunere ajungem la 101 din uh, um, venitul uh, intern brut și nu există marjă pentru 2013. Aici, în uh, tabel, tabelul trebuie să fie perceput uh, într-un anumit context și am, asta am vrut să fac de la început, să, ca 2013 să, ca, ca acest an să fie perceput, 2014 să, să fie perceput ca o punte și ca o evoluție pentru perspectiva financiară. Angajamentele care pun accentul pe creștere și în general de locuri de muncă cresc și eh, puteți vedea și dumneavoastră acest lucru. Trebuie să, petrece, să percepem acest lucru pe fundalul evoluției pentru următorii ani. Vreau să vă atrag atenția asupra uh, aspectelor extrabugetare ce nu sunt incluse în, în CFM. Există două categorii în afara cadrului financiar multianual, Fondul pentru Globalizare și Rezerva pentru Asistență de Urgență. Ambele sunt la, depășesc plafonul la angajamente și plăți, deci depășesc uh, CFM-ul. Este foarte important pe viitor să se respecte principiul mobilizării acestor instrumente, fiindcă Uh, fondul de solidaritate și instrumentul de flexibilitate au o natură diferită de modul în care sunt prezentate în buget. Deci trebuie să se definească principiul uh, angajamentelor și plăților pentru aceste instrumente care ies din CFM și depășesc plafonul. Iată o descriere mai generală a perspectivelor, nu de la an la an. Vedeți că un început mai lent uh, nu înseamnă neapărat uh, uh, rezultate prestabilite, nu este neapărat un lucru rău, fiindcă ne putem concentra asupra aspectelor cele mai, cele mai importante. în ceea ce privește posibilitățile de investiții la nivelul Europei. Facilitatea conectarea Europei nu exista, dar um, există um, aici unele elemente de programe de redresare. Se face o legătură aici cu cu această, nu, acest nou instrument pentru viitor cu elemente legate de programe de redresare economică care au fost votate împreună cu Parlamentul deci iată aici comparația. Nu doar pentru 2014 se face o comparație între două tabele și mai am câteva diapozitive pentru a îmbunătățirea situației coeziunii și competitivității. Iată aici evoluția de la rubrica 1A Intră aici și anul 2013 pentru angajamente. Deci bugetul rectificativ nu schimbă lucrurile aici. Iată mai multe amănunte. Coeziunea, următorul diapozitiv. Este foarte caracteristic acest lucru, fiindcă aceasta este natura proiectelor de coeziune. Pe mine nu mă sperie faptul că în grafic vedeți o scădere aici la început. Problema este unde ajungem la sfârșit. Și vedeți că acolo este perioada în care programele ajung la maturitate. Trebuie să eliminăm ralurile pentru statele membre în această situație de criză. Aceasta este pentru perioada 2014-2015. Încercăm să rambursăm cât mai mult cu putință din, între, din raluri, fiindcă acest lucru este foarte important pentru 2014-2015. După aceea avem fonduri noi pentru proiecte care sunt uh, deja uh, demarate, nu doar prefinanțare redusă, uh, ci plăți interimare, așa se vor numi pe viitor, iar acestea trebuie să fie oglindite și la nivelul angajamentelor. Iată ultimul grafic al, al evoluției, unde intră și co- coeziunea și competitivitatea. Avem o scădere aici la uh, început uh, din cauza demarării mai lente a noii generații de programe. Mai apoi avem o defalcare în funcție de inițiative emblematice. Nu am uh, dat uitării aceste obiective din Europa 2020. Avem inițiative emblematice. Avem obiective um, enumerate la Europa 2020 și voiam să vă arăt uh, care este finanțarea pentru aceste inițiative, cum ar fi o Europa eficientă din punct de vedere al resurselor, agenda digitală, noile um, abilități și așa mai departe. Iată cum, care va fi finanțarea pentru aceste inițiative emblematice Europa 2020. Să nu uităm că avem aceste programe asupra care am căzut la un acord pentru viitor. Următorul uh, diapozitiv este foarte important. Uh, e vorba de aspectele noi care probabil vor fi discutate nu în ceea ce privește marjele, a, vineri la Consiliul European va fi un subiect foarte important și este extrem de important pentru Europa de astăzi, inițiativa pentru tineret. Proposal to front load also as Sigur că încercăm să obținem cât mai mult pentru garanția pentru tineret și avem o finanțare care cuprinde 6 miliarde de euro pentru 2 ani, 2014-2015. Sigur că există contribuții și din fondul de coeziune. Ce înseamnă acest lucru? Că există o ajustare a plafoanelor la titlul 1A și 1B, deoarece vom lua niște bani de la anumite programe care vor demara încet, sau cel puțin așa se previzionează. E vorba de Connecting Europe Energy Program, cooperarea teritorială europeană, aici mai e nevoie de un acord între diferitele părți și de obicei începutul e mai lent, și contribuția uh, la Connecting Europe din fondul de coeziune. Deci e un fel de backloading la ceea ce vă spuneam pentru a alimenta direct angajamentele la inițiativa uh, Garanției pentru Tineret. Știți că uh, sunt vizate persoanele cu vârsta între 15 și 24 de ani în acele zone în care șomajul în rândul tineretului depășește 25%. Dacă vă uitați la uh, acest tabel, pe bucata de front-loading veți vedea că nu putem să rămânem fără capacități în perioada ulterioară. Speranța este ca în 2014-2015 tinerii să devină ocupați. Dar uh, avem și Fondul Social European care vizează sume mult mai mari de bani, 80 de miliarde de euro. Și știu că e foarte controversat. Dar să nu uităm că acești, această sumă este într-adevăr mare, dar până la urmă, la nivelul inițiativei pentru tineret, singura modalitate de acțiune este să intervenim strict pe acea garanție. Deocamdată programul este operațional doar în, două, doar în două, trei state, deoarece în restul nu sunt uh, bani. Pentru a avea această garanție pentru tineret, așadar, trebuie să mobilizăm uh, țintit bani uh, din uh, Fondul Social European, de asemenea, pentru a reuși să acoperim perioada ce a rămas de timp. Deci în momentul în care vom avea zero pentru uh, șomajul în rândul tinerilor, ar trebui să utilizăm bani din Fondul Social European și ar trebui ca prin legislație să se stipuleze că, uh, ca și rezervă, avem uh, Fondul Social European care să alimenteze uh, intervențiile pentru tineret. E vorba și de partajarea riscului public aici. Și ne interesează și partea de finanțare uh, privată. Este un subiect la fel de important și de urgent pentru Europa, mai ales dacă dau ascultare uh, Uh, problemelor de uh, lichiditate, care, celor care uh, anunță probleme de lichiditate la nivelul IMM-urilor. Avem instrumente reale, nu doar declarații politice. Și este foarte important ca în bugetul european să contopim resursele de la COSME, Orizont 2020 și fondurile structurale în așa fel încât să avem o, o capacitate de creditare a IMM-urilor. În prezentare vedeți care sunt acele programe care fuzionează și în ultima parte vedeți că avem Fondul European uh, Structural și de Investiție ESIF cu uh, sumele generale. Din experiență vă pot spune că am putea avea un efect de pârghie extraordinar în ceea ce privește uh, partajarea riscului și am putea să acoperim uh, calupuri mult mai mari din uh, IMM-uri cu finanțarea. Nu se aplică aceleași norme ca la garanția pentru tineret, fără un acord pe CFM, deja sunt chestiuni de substanțe, substanță, dar este totuși un semnal foarte important către potențialii beneficiari că avem instrumente echipate cu suficienți bani, în așa fel încât să intervenim în ajutorarea IMM-urilor. Și acum urmează partea mai puțin interesantă a prezentării. Titlu cu titlu. Și nu vreau să fac prea multe comentarii, pentru că aveți deja prezentările în fața dumneavoastră. Și treptat vom intra în detaliu cu privire la fiecare din aceste titluri aceste linii bugetare. Contează însă că ar trebui uh, să facem diferența între ceea ce poate fi alimentat financiar imediat și ceea ce este un startup și are nevoie de gestionare partajată, dar nu neapărat de o capacitate uh, de proiectare din partea statelor membre. Așa se întâmplă cu Orizont 2020. E un soi de proiect. Sincer vorbind, eu cred că avem o capacitate de front-loading, de alimentare directă și știu că în uh, dezbaterea pe care ați purtat-o dumneavoastră, cam asta ați avut și dumneavoastră în vedere. Deci avem o capacitate de um, finanțare directă, de alimentare directă. Asta pot să vă spun eu din perspectiva bugetară. Dar, în general, Orizont 2020 este despre proiecte care au în general un început mai lent și accelerează pe parcurs. Și iată așadar acum o imagine interesantă cu evoluția amplă a ă, finanțării de la 1A, unde e acoperit și Orizont 2020, crescând cu timpul, având o ușoară scădere la început. Fondul pentru Connecting Europe Facility nu este atât de relevant, deoarece noi acum colectăm câteva elemente uh, ce țin de uh, conectarea transfrontalieră. Erasmus e aproape dublu și cred că nu e rău. A doua parte la titlul 1, coeziunea. Vă atrag atenția asupra faptului că avem ajutor pentru cei mai defavorizați. Ivai, Loraimer și ceilalți cunosc foarte bine situația. Nu voi comenta. Unele sume sunt deja incluse în buget, vreo 360 de milioane de euro. Dar se pune întrebarea cum, ce tratament aplicăm acestei sume la negocieri. Și acum titlul 2, care este cel mai stabil în opinia mea. Aici întrezăriți logica negocierilor. Sunt think tank-uri uh, demodate, uh, și apoi e și negocierea la fața locului, lucru care a fost reflectat foarte bine în anul 2013. În alte uh, domenii, iarăși avem uh, programe de, uh, avem programe de uh, tip început lent și accelerare, dar aici avem un ritm uh, oarecum egal, mai ales, cu excepția uh, dezvoltării rurale, unde avem proiecte partajate, risc partajat și iarăși începutul este unul lent, dar nici nu ne surprinde. Avem și programul LIFE. Și aici uh, cred că mă adresez Helgăi. Sunt ceva promisiuni pentru Life Plus, dar, după cum mai, uh, mai spuneam, Life e o parte din mainstreaming și mainstreaming în sine este un instrument uh, din fondul de coeziune pentru tratarea apelor, tratarea apelor reziduale, uh, deșeuri, eficiență energetică. De aceea eu înțeleg Life ca parte a posibilităților pentru upgradare a mediului, dar Uh, până la urmă, există foarte multe posibilități uh, de a îngriji mediul înconjurător prin bugetul european, deci nu doar aici. Urmează apoi securitatea și cetățenia europeană. Vă atrag atenția asupra importanței gestionării partajate. De exemplu, avem fondul pentru azil și pentru migrație, fondul pentru securitate internă. dar nu sunt fonduri pe care să le avem din trecut și în care să injectăm capital. Nu. Sunt fonduri gestionate partajat, așteptăm uh, intervenții din partea statelor membre și apoi noi furnizăm uh, bani, iarăși cu slow starters, deci cu începuturi lente uh, și, bineînțeles, ținând cont de importanța acestor subiecte pentru Europa și ținând cont și de uh, actualități. De exemplu, Siria, dar Siria e încadrată la ajutor umanitar și pentru 2014 tot așa va fi. Ajutorul umanitar este prima metodă de intervenție în condițiile date. Bineînțeles că ar trebui să fim în continuare atenți la ceea ce va urma, pentru că este un conflict foarte grav. Și apoi, cu privire la dezvoltare, um, Proiectele care demarează încet, cu siguranță se uh, uh, vor bucura de o dezvoltare mai amplă pe parcurs și de o finanțare uh, potrivită. Apoi, mm, vreau să vă spun că la angajamente avem exceptări culturale care trebuie definite ca atare Uh, aveam Creative Europe, acum trecem la Global Europe. Trebuie finanțat repede ajutorul umanitar. A scăzut ajutorul de preaderare, dar asta mai ales din cauza faptului că Croația se apropie de statutul de membru de plin. Și este foarte bine, pentru că bugetul rectificativ pentru Croația a fost mic. În ceea ce privește politica de vecinătate și dezvoltare, 2013 a fost un an uh, încărcat și de aceea pentru anul 2014 există scăderi. Dar, în general, consider că la titlul 4 n-a fost atât de rău avem un rezultat în urma negocierilor, să nu uităm că avem și o uh, rezervă de urgență pentru ajutorul umanitar în afara plafonului. Urmează apoi chestiunea delicată a administrației. Uitați-vă puțin la mijloc acolo vedeți că e... Uh, vedeți care sunt datele. Comisia depășește cheltuielile cu 38% și avem o problemă cu uh, cheltuielile comune. Obiectivul nostru este eficientizarea administrației. Aici excludem Croația. Automat sare în ochi problema pensiilor, pentru că acestea vor crește cu 6% în 2014. Economiile care sunt? 7%, nu 7% în anul următor, se corectează domnul comisar. Dar este foarte important să facem și economii. E o categorie crescândă, comună, școlile europene și trebuie să privim totul din perspectiva costurilor. Deci, pensiile cresc, administrația e din ce în ce mai constrânsă, nu avem suficient personal. Acest lucru e foarte clar și dacă vă uitați pe slide-ul cu evoluția, care arată foarte clar cum cresc pensiile și ce se întâmplă la celelalte instituții pe 2012. Există cât de cât o stabilitate în ciuda uh, extinderii cu Croația. Administrația privită acum ca și cheltuială. plecând de la premisa că pe 2013-2014 salariile vor fi înghețate. Sunt câteva creșteri, dar și scăderi. Dumneavoastră sunteți uh, mai în măsură să evaluați acest uh, tabel. Urmează acum, în prezentarea dumneavoastră, situația posturilor, deci nu cheltuieli. La resurse umane, suntem uh, în procesul de reducere a posturilor cu 1% anual, începând cu 2013. Acest lucru va reprezenta o tendință clară la toate uh, instituții. Sigur că e greu, mai ales că există competențe adiționale conferite prin tratat. E un exercițiu dificil, dar noi îl întreprindem și uh, pot să vă spun că mă declar mândru de eforturile de la Comisie, deoarece a trebuit să angajăm 200 de oameni uh, pentru Croația și chiar și așa uh, am reușit să reducem uh, posturile și cheltuielile pentru 2014. Aceasta nu este imaginea completă a cheltuielilor administrative. Există alte elemente care sunt situate în afara titlului 5 dar repet cu plăcere că ceea ce este în afara categoriei 5 e oarecum restricționat. E vorba de agențiile executive, de uh, posturi temporare și, practic, tot ceea ce este în afara acestei categorii administrative, din punct de vedere bugetar, bineînțeles. Aproape că am ajuns la final dar să nu uităm că bugetul nu este numai despre cifre, ci discutăm și pe principii. Avem uh, nomenclatura simplificată, avem uh, programe operaționale, deja ați primit uh, suficiente informații, iar în ceea ce privește programele, evaluăm cifrele și în ceea ce privește rezultatele de obținut. Deci avem program statements pe viitor în loc de activity statements. Diferența dintre ce a fost vechi, ce e nou, proiectul rectificativ 2013. Fără niciun fel de exagerare, uh, acestea au fost uh, informațiile pe care am dorit să vi le transmit și mă bucur că nu ați adormit. Într-adevăr, uh, a fost o prezentare lungă. Mulțumesc, domnule comisar. Vedeți că nu doar uh, că auditoriul n-a dormit, dar v-a și ascultat și cu atenție și a apreciat uh, afirmațiile noastre. Dau direct cuvântul raportorului nostru, An Jensen. Ea, din păcate, va trebui să plece foarte repede, însă asta nu va fi semnul unui dezacord cu ceea ce a spus domnul comisar, ci pur și simplu are, alte și, are și alte obligații. An, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș... Uh am unele lucruri care mă interesează mai mult decât altele în acest buget, dar sigur știm cu toții că uh, punctul de plecare uh, este viitorul cadru și acest lucru nu a fost încă agreat, negocierile încă continuă și văd că de la început uh, cadrul pe care l-a ales uh, Comisia este acordul dintre șefii de stat din februarie. Deci ăsta e cadrul de bază și evident este ușor diferit de uh, ce am văzut noi până acum, de desfășurătorul pe care l-am văzut noi până acum, uh, cu inițiativa pentru tineri uh, preluată și veți vedea că Parlamentul va susține această idee, chiar dacă multe lucruri chiar dacă ar trebui să ne concentrăm mai mult pe această problemă și după 2015 și nu să folosim doar fondul social european. Dar văd că ați încercat să remediați uh, o parte din uh, pagubele care au fost făcute programului Horizon 2020. Și pentru că asta ne îngrijorează. Consiliul a făcut mari eforturi pentru a spune că pentru cercetare vor fi mai mulți bani decât în această perioadă de programare, dar de fapt nu avem niciun fel de creștere dacă este să comparăm cu anul acesta Uh, sau, mă rog, va fi o creștere foarte, foarte înceată și, după cum ați uh, spus, pe bună dreptate am început cu un declin. Și o să examinăm asta împreună cu Comisia ITRE ca să vedem ce programe vor fi afectate, pentru că Horizon 2020 acoperă foarte multe tipuri de programe și unele programe, cum ar fi programele uh, de schimb, pot fi ușor Uh, îndeplinite și pot, pot uh, funcționa foarte rapid. Prima mea întrebare și îmi cer scuze că nu o să fiu aici când o să răspundeți, dar uh, e, are legătură cu, acest, cu această punte. Avem în continuare problema nerezolvată a, a celor 11,2 miliarde a, care au fost cerute statelor membre. A, cum... A, cum ați văzut această chestiune în propunerea noastră? Pentru că sunt facturi neplătite eh, de anul, de anul acesta până anul viitor și dacă nu obținem proiectul eh, amendat de buget sau nu obținem ultima sumă de 3,9 miliarde eh, pe care Consiliul încă n-a luat o decizie, atunci care va fi situația? Dumneavoastră spuneți că nu există practic nicio marjă. În afară de menționarea cercetării și inițiativelor pentru tineri. Ați menționat Europa, uh, programul Global Europe, Europa Globală, unde vedem că e o tăiere destul de substanțială și uh, de asemenea, politica de afaceri externe, politica externă a fost întotdeauna într-o cămașă de forță, ca să spunem așa, din punct de vedere bugetar. Și asta va fi o problemă pe care o să o avem și anul viitor vedem o scădere de aproximativ 12% în cheltuielile pentru programul Global Europe. Cum putem explica acest lucru când vedem situația din Siria? Cum putem explica asta când uh, vedem situația uh, refugiaților din Palestina? Deci aș vrea, aș vrea să explicați cum se poate face acest lucru. De asemenea, uh, ați explicat uh, reducerile de la Calgary 3, dar încă o dată, e o reducere de aproximativ aproape 10% față de 2013. Deci este o, un domeniu foarte rău lovit financiar. Și în ultimul rând voi menționa costurile administrative. Și am avut uh, unele reflexii în Comisia AFET în ce privește afacerile externe, ce anume uh, Serviciul de Acțiune Externă. Dacă ei vor putea, într-adevăr, să uh, respecte uh, tăierile bugetare care le-au fost impuse și aș vrea să știu care este opinia dumneavoastră și oricum e o zonă în care va trebui să ne uităm cu foarte mare atenție. Iată așadar câteva prime reflexii. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc doamnă raportor. Am foarte multe cereri de luare de cuvânt. Vă propun să vă uh, scurtați cât mai mult uh, uh, întrebările noastre, deci mai degrabă decât să faceți comentarii generale, ca să evităm să repetăm aceleași întrebări, astfel încât toată lumea să poată să ia cuvântul și domnul comisar să poată să răspundă tuturor. Sidonia, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, domnule comisar, pentru această prezentare. Sigur că e dificil să fii entuziast în legătură cu această prezentare, pentru că e dificil să fii entuziast în legătură cu 2014, e dificil să fii entuziast pentru că știm că vor fi mai puțini bani pentru Uniunea Europeană în următoarea perioadă. Dar asta nu e nimic nou, știm asta de ceva vreme, știm care e atmosfera și uh, treaba, uh, e treaba noastră, nu privilegiul nostru, a face tot ce se poate Eh, din această situație. Am o întrebare și un comentariu, o să fiu cât mai concisă. Întrebarea mea este eh, de tip metodologic și anume ce presupunere, de la ce presupunere ați pornit pentru proiectul de buget pentru 2014 în ce privește baza temeiul juridic. Deci întrebarea mea e legată de angajamente. Știm din trecut și asta are legătură cu programul pe care președintele nostru la la uh, l-a înființat, Alan nu mă ascultă, să fac un compliment, Alan. E vorba de uh, programul Life Plus, uh, care este un copil al președintelui nostru. el a suferit mult din cauza unor întârzieri, dar e un caz interesant și ar trebui să învățăm din el. Deci, de la ce presupuneri plecați pentru 2004 începește bazele, temerile juridice? 1 ianuarie 2014, mai devreme, mai târziu, uh, sunt uh, pentru că asta influențează atât de mult uh, implementarea angajamentelor și știm asta din experiența programului Life Plus. Deci aș vrea să clarificați uh, ce ați folosit în pregătirea acestei poziții. Apoi, sunt sigură că colegii mei își vor exprima toate rezervările, rezervele în legătură cu fiecare capitol. nu sunt suficienți bani pentru misiunile noastre, pentru planurile noastre, pentru pentru ce trebuie să facă Uniunea Europeană, pentru ce trebuie să fie Uniunea Europeană și e dureros să ne uităm la toate aceste lucruri. Aș vrea să mă refer la un lucru care mă uh, interesează și mă îngrijorează în același timp, și anume politica de coeziune, are legătură cu politica de coeziune. Pagina 10 din prezentarea dumneavoastră, această scădere în plățile pentru coeziune, Uh, e o întrebare. Pun o întrebare și mă îngrijorează asta. Are asta legătură cu estimarea faptului că în primul an vor fi foarte puține cereri de plată și, mă rog, an nu mai este aici, dar asta are legătură foarte mult cu ce a spus an și anume, includeți plăți adiționale uh, aprobate de statele membre pentru anul acesta? Deci ar fi bine să știm. Și ultima mea Ultimul meu comentariu, poate e un pic emoțional, e legat de cheltuielile administrative. Mi se pare oripilant că costul pensiilor crește exponențial, iar scăderea uh, la școlile europene este enormă, deși, deși știm că uh, personalul uh, are din ce în ce mai mulți copii. Nu sunt eu personal vizată, copilul meu este în sistemul de educație belgian, dar cred că Asta arată foarte mult uh, încotro mergem dacă banii și investițiile se duc în pensii și nu în generația tânără și în educația acestea. Dar asta vom discuta în viitor, atât am vrut să spun. Președintele, mulțumesc Sidonia. Sidonia este foarte atentă la inițiativele în favoarea tinerilor și eu personal nu sunt indiferent uh, față de ce se întâmplă cu pensiile. Bine, asta nu e o problemă politică. Salvador Gariga. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, domnule comisar. Vă mulțumesc pentru prezentare. Așa cum s-a subliniat, nu putem, da, nu putem face comentarii detaliate, însă am niște comentarii generale. Suntem bucuroși că acest lucru a fost prezentat acum mai degrabă decât acum câteva săptămâni, pentru că acum avem o imagine mai bună a acordului general pe care suntem pe cale să-l obținem în legătură cu cadrul financiar multianual, care sigur că este baza calculelor pentru plăți și angajamente. Acum, câteva comentarii. Alocările de angajamente pentru 2014 este un prim an de programare, așadar Cred că serviciile Comisiei au făcut un lucru bun atunci când au uh, stabilit uh, alocări reduse. Pentru că știm că în primul an de programare, de obicei, cheltuielile sunt uh, reduse. Așadar, întrebarea mea este, nu credeți oare că ar putea să apară un surplus bugetar la angajamente, pentru că cu toții ne așteptăm ca, cel puțin pentru primul an, viteza angajamentelor să fie mai redusă decât mm, o prevedem. Deci poate că serviciile noastre au fost uh, foarte optimiste în legătură cu bugetarea angajamentelor pentru 2014. Apoi, aș vrea să fac un comentariu care se va dovedi mai important în octombrie sau noiembrie, și anume că marja dintre plățile pentru 2014 și plafonul din viitorul posibil cadru financiar multianual este aproape zero. Este undeva pe la 0,2 milioane euro. Deci, zero. Uh, asta înseamnă oare că vom merge în noiembrie la conciliere și în niște circunstanțe destul de diferite decât cele uh, pentru bugetele anterioare? Cred că Parlamentul uh, își va îndeplini angajamentul de a respecta aceste plăți. Uh, așadar, negocierile uh, cu Consiliul ne vor da o indicație inițială despre modul în care bugetul va arăta în următoarea perioadă multianuală de programare. De asemenea, mă interesează și ce a menționat Sidonia, uh, că pensiile... Sigur, e o întrebare evidentă. Sunt aceste pensii sustenabile? Sunt pensiile instituțiilor europene sustenabile cu acest cadru pentru următorii câțiva ani? Cred că este o problemă substanțială pe care va trebui să o discutăm în următoarele câteva luni. Mulțumesc. Președintele, uh, pensia se plătește în funcție de speranța de viață. Modalitatea de a reduce timpul de, de plată a pensiei este de a accelera evoluția evenimentelor, să spunem așa. Rămânem uh, la Spania, dar grupul socialist, Edgar Salea. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, domnule comisar, pentru că ați venit să ne prezentați această propunere de buget, spunea doamna Garda Bazal Rubial. A fost o prezentare foarte clară, foarte multe grafice și așa mai departe. Dacă începem să ne uităm la cifre și să uh, le comparăm, să vedem tăieri de 10%, 12% și așa mai departe, asta nu e prea îmbucurător. Oricum, vom avea timp să examinăm lucrurile în detaliu ci cu siguranță avem mai nevoie de mai multe detalii. Uh, dar mai întâi, comparând cifrele, aș vrea să știu uh, ce cifre am folosit pentru 2013, pentru că avem 5 proiecte de amendare a bugetului uh, și asta sigur va avea un impact. Al doilea comentariu se referă la ce a spus Salvador în legătură cu margele de plată. Pentru că, practic, nu există marjă. Aproape că nu există marjă deloc. Poate, nu știu, poate aceste plăți uh, se vor produce pentru că 2013 va fi lăsat pe zero uh, și nu vom începe anul cu deficit, pentru că anul acesta nu avem niciun fel de marjă. Și uitați-vă cum merg negocierile cu Consiliul. Și uitați-vă cum Consiliul este complet refractar la această idee și va fi foarte dificil să rezolvăm uh, vreo problemă, dat fiind că nu există niciun fel de marjă. Al treilea uh, comentariu se referă la uh, uh plătile, plățile bugetare anticipate, um, um, deci așa numitul front-loading. Sunt câteva categorii, 1A, cercetare, dezvoltare, uh, dacă facem uh, frontloading și nu uh, schimbăm plafoanele, atunci unele programe la un moment dat vor, fi, vor, trebui tăiate pentru că nu vor mai avea bani. Pentru că se vor cheltui banii, se vor aloca banii în primii ani de uh, programare bugetară și, după aceea, și asta e foarte bine că vor fi bani, dar după aceea nu vor mai exista bani. Și ce programe nu vor avea nevoie de bani? Garanția pentru tineret uh, aici presupunerea de la care se pornește este că nu vor avea nevoie de atât de mulți bani, dar atunci de ce s-au plătit acești bani de primate? Deci vrem, sigur, niște priorități, vrem să prioritizăm. Spunem că uh, garanția pentru tineret are uh, prioritate față de alte politici și atunci luăm bani din acele programe și dăm din coace. Dar nu prea înțeleg rațiunea, deci de unde vin banii ăștia? ca să permită această alocare bugetară uh, anticipată pentru alte politici. Mulțumesc foarte mult. Ian Mulder. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mulțumesc Comisiei pentru că ne-au prezentat bugetul, uh, din câte înțeleg, primat aici în Parlament. Dacă mă uit la prezentarea scrisă, este, prima remarcă este că negocierile pe cadrul financiar multianual sunt într-un stadiu foarte avansat, foarte bine, dar trebuie să ne pregătim pentru ceva neașteptat. Să presupunem că nu se ajunge la niciun acord și nu va exista cadru financiar multianual. Care va fi atunci situația? Vom continua cu acest buget? Sau care este baza legală pentru care vom cheltui banii? Înțeleg că începește coeziunea numai 8% este pentru noi programe. Deci asta nu e chiar un dezastru. Înseamnă că 92% sunt pe vechea bază juridică, pe vechile temeiuri juridice, presupun. Deci consecințele vor fi relativ uh, limitate. Agricultura va putea continua de asemenea, dar care e situația celorlalte programe și domenii? Și apoi ați venit cu vestea bună că există un acord începește Croația. A fost adoptată propunerea Comisiei așa cum a fost adoptată sau a făcut Consiliul schimbări și dacă da, ce fel de schimbări? Apoi, salut de asemenea uh, fondurile pentru șomajul în rândul tinerilor. Cred că este una dintre cele mai presante probleme din aceste zile. Dar încă o dată, de unde vin banii? Și care sunt consecințele? Deci asta este... Nu, și mai am încă un, un comentariu în legătură cu bugetul amendat numărul 2. Cred că Comisia pornește de la ideea că acest buget va fi adoptat așa cum a promis Consiliul în decembrie. Și am încredere foarte mare în Consiliu, deci asta trebuie să se întâmple, nu-i așa? Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, Ian Helga Trupa. Mulțumesc, Alain, mulțumesc um, pentru prezentare comisiei. Um, da, există motive pentru Flot pentru inițiativa pentru tineret, dar vreau să știu unde există backloading, fiindcă nu mi-e clar. Apoi, la începutul prezentării, domnule comisar, dumneavoastră ați spus că doriți mai multe lichidități pentru IMM-uri. M-am, uitat la pagina 15 la, la aspectul politic al priorităților, uh, iar la, la IMM-uri, angajamentele se reduc cu 26% și plățile cu 2,5%. Pentru Orizont 2020 se reduc angajamentele cu 13,5% și plățile chiar cu 24,4%, iar Erasmus se reduce la angajamente cu 0,8% și la plăți cu 12,7% după mine, asta nu este ce ne doream noi, Parlamentul sau grupul meu, și nu corespunde cu ce a spus dumneavoastră la început, și anume că doriți mai multe lichidități pentru IMM-uri. Cel puțin asta a, citesc eu aici, pe această pagină, e foarte clar că sunt reduceri în acest domeniu. La pagina 7 am și aici unele observații. Când se compară plățile pentru competitivitate, pentru creștere și locuri de muncă se reduc acestea cu 9,3%. Iar uh, pentru uh, plăți uh, directe pentru uh, marketing se, se majorează cu 0,3%, iar apoi mediul înconjurător, uh, pescuitul și așa mai departe, deci implicarea noastră în ceea ce privește mediul înconjurător, plățile sunt scăzute cu 10,1%. Trebuie găsit, uh, trebuie găsit echilibru aici, dar nu s-a găsit. Uh, sunt uh, sunt uh, reduse plățile pentru competitivitate și dezvoltare rurală și se cresc la, la aspecte culturale plățile pentru mine. Asta nu este normal și nu corespunde cu ce ați spus dumneavoastră în prezentarea introductivă. Și ultima întrebare, dacă îmi permiteți. Plățile care nu vor fi făcute, uh, facturile care nu vor fi făcute în uh, noiembrie și decembrie anul acesta, dacă sunt, dacă trec pe, sunt transferate pe 2014, ceea ce se va întâmpla, care va fi efectul asupra plăților din 2014, ceea ce se va întreb. Mulțumesc. Mulțumesc, Helga. Doamna Suza. Mulțumesc, uh, Ala, mulțumesc, domnule comisar. Încă o dată aș dori să uh, să vă spun că mă întristează faptul că Comisia se comportă ca și cum ceea ce a fost aprobat în februarie la Consiliu ar fi lege, ar fi o poziție definitivă și nu, nu se ține cont de poziția Parlamentului European. Mai mult aș dori să manifest uh, faptul că lamentăm uh, afirmațiile făcute săptămâna trecută din partea Comisiei și din partea președinției irlandeze în ceea ce privește CFM, fiindcă până la urmă nu există niciun acord. Da, trecem acum la această propunere. S-au spus, s-au ridicat mai multe aspecte. Vreau să vă spun că e limpede că acest buget, acest proiect de buget, este o propunere bugetară de austeritate o propunere cu care grupul meu nu este de acord, în forma sa actuală cel puțin. Se vorbește, mă rog, voiam să încep, voiam să analizez în primul rând nu toate rubricile, dar vreau să vă întreb, cum se poate vorbi despre, despre sporirea competitivității când se arată aici că vor avea loc reduceri în ceea ce privește Orizont 2020, în ceea ce privește uh, plățile, 24%, reducere de 24%, nu e vorba de, uh, de tăieri pe aici pe acolo, 13% uh, reducere la Erasmus, la, la Cosmos, așa cum s-a spus um, unde, unde sunt sprijinite IMM-urile, se fac reduceri. Și uh, ce se întâmplă în contrapartidă? Conectarea, uh, facilitatea conectarea Europei. Bine, nu zic că nu este importantă, dar, dar această, dar e vorba de PPP-uri în cele mai multe cazuri. Deci investițiile publice, care ar trebui, ceea ce ar putea deveni investiții publice, sunt uh, Uh, acestea nu au finanțare suficientă. Apoi, uh, politica de coeziune, uh, care a suferit o reducere mare. În ceea ce privește presupusele noile, noile acțiuni, 3,6 miliarde pentru inițiativa pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și 0,4 um, miliarde pentru pentru ajutorarea celor mai nevoiași, dar e o glumă. E praf în ochi. Dacă ne, ne închipuim acum că, că Uniunea Europeană și Comisia vor putea să mai, să mai organizeze noi programe, e absolut absurd. Dezvoltarea rurală și aici s-au înregistrat reduceri semnificative S-au înregistrat uh, reduceri și în ceea ce privește uh, azilul și fondul pentru uh, imigranți, pentru imigrație, care vor fi foarte necesare. Avem uh, reduceri în ceea ce privește Europa Creativă, uh, fostul program uh, media. Domnul comisar uh, vorbea despre excepția culturală. Eu cred că cu această reducere bugetară, Comisia Uh, e gata să lasă de izbeliște excepția culturală și uh, adoptă pur și simplu tratatul de comerț liber cu SUA, unde cultura europeană va dispărea de pe hartă, pur și, pur și simplu. Și ca să nu dispară uh, de, de pe hartă, pur și simplu, va trebui să aibă finanțele suficiente. Bun, cred că am vorbit suficient pentru a vă arăta cât de nemulțumită sunt de această propunere și sper că, în ciuda tuturor acestor lucruri, Comisia să nu, să nu, ne, să nu prezinte uh, o propunere atât de proastă ca aceasta. Mulțumesc, uh, Richard Hashworth. Mulțumesc. Uh, spre deosebire de alți vorbitori, vreau să mulțumesc domnului comisar și să îl felicit pentru o propunere pragmatică și rezonabilă. În, uh, gener, în uh, linii mari, domnule comisar, mă, uh, mă bucur că sunt acceptate sumele din februarie, de la Consiliul din februarie și mă bucură și direcția în care se îndreaptă acest buget. Știți, știți care este părerea mea, mie mi-ar fi plăcut reforme mai radicale chiar, dar este un pas în direcția cea bună. Sunt uh, de acord cu accentul pus asupra investițiilor în acest buget. Uh, e foarte bine, asta trebuie să se facă în Europa la ora actuală. M-a bucurat în egală măsură faptul că um, răspundeți la problemele din Uniunea Europeană. Mă refer aici la IMM-uri și la inițiativa pentru ocuparea forței de muncă tinere, lucruri pe care ar fi trebuit să le facem de mult, dar mă bucur că cel puțin se face ceva acum. Am o îngrijorare în ceea ce privește garanția Uh, pentru uh, ocuparea uh, tineretului. Îmi dau seama că chestiunea frontloading-ului este pragmatică, dar întrebarea este dacă dacă credeți că există capacitatea de absorpție a acestor bani într-un timp scurt, ce programe sunt și se pot absorbi aceste sume și vor, vor fi rentabile aceste programe. Apoi, dacă, așa trebuie să, dacă aceasta este acțiunea cea mai bună, sunt, uh, sunt sigur că așa este, de ce să nu le dăm mai mult sprijin continuu, fiindcă astfel de programe, din experiența mea, știu că durează mult până să obțină rezultatele și e nevoie de sprijin și pe parcurs. Dar, cum spuneam, direcția în care se îndreaptă bugetul este laudabilă, precum și disciplina bugetară. Aștept cu nerăbdare să aflu mai multe amănunte de la dumneavoastră mai târziu. Mulțumesc, uh, Richard, domnul Hartung. Mulțumesc, uh, domnule comisar, pentru prezentare. Am văzut că ați reușit să faceți economii pe aici, pe acolo, lucru care mă bucură, dar am două întrebări. Cum putem vorbi despre bugetul 2014 în momentul în care nu am finalizat uh, deliberările cu privire la bugetul 2013 din cauza uh, solicitării absurde făcute de Parlament Consiliului. În al doilea rând, s-a hotărât să se reducă 1% uh, privind costurile uh, costurile de administrație uh, este o reducere ridicolă. Iar Parlamentul angajează și mai mulți oameni. Scandalos. Sunteți de acord cu mine că trebuie trebuie să luăm anumite măsuri, dar fiindcă ne confruntăm cu o criză de proporții. Mulțumesc, domnul Naranjo. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentare. Sunt în oarecare măsură îngrijorat în ceea ce privește inițiativa pentru tineret. Ați vorbit dumneavoastră despre despre vârste cuprinse între 15 și 24 de ani. În acest grup de vârste, dacă ne uităm uh, cu atenție la statistici, ne dăm seama că uh, sunt incluși foarte mulți tineri care sunt uh, în sistemul de învățământ sau în sisteme de formare. Iar rezultatele vor fi diferite de la o țară la altă în ceea ce privește numărul de persoane în acest grup de vârstă care nu sunt nici în învățământ, nici în formare, fiindcă problema începe de la vârsta de 24 în sus, fiindcă atunci nu mai nici nu mai ai posibilități de continuare a studiilor, iar acolo este situația cea mai uh, cea mai dramatică, vorba de persoanele de peste 24 de ani care nu mai studiază, care nu mai sunt uh, în formare și nici nu lucrează. Trebuie să folosim, uh, să avem uh, finanțare și pentru, um, vârst, pentru tineri cu vârste de, pentru, de peste 24 de ani, altfel nu ne îndeplinim obiectivele. Acum, încă o întrebare. am văzut că s-au înregistrat reduceri la costurile administrative pentru școlile europene 5,6%. Sunt sigur că există o justificare, ați vorbit cu um, Consiliul Director al școlii, dar vreau să vă spun că dar am observat că aceasta este cea mai mare reducere care a avut loc. Întrebarea mea este de ce? De ce am, uh, avem o reducere de 5,6% a bugetului pentru școlile europene? Mulțumesc, Utah Hawk. Ähm, mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc în primul rând domnului comisar că a venit mai întâi la noi înainte să prezinte bugetul publicului. Nu vreau să fac nicio observație de ordin general, au făcut-o colegii, nici nu sunt eu raportor general, dar un lucru este clar din capul locului, după cum a spus și domnul comisar, și chiar dacă nouă nu ne-a căzut atât de bine, se lucrează în baza concluziilor Consiliului din 8 februarie. Pe asta se bazează proiectul de buget pentru următorul an și acesta este așadar rezultatul. Eu am o întrebare specifică, după care aș vrea să reiau câteva dintre întrebările colegilor mei. Întrebarea aceasta sună în felul următor. Programul live. Eu înțeleg că acest program e cumva legat în mintea tuturor, inclusiv în mintea comisarilor, de numele meu, de numele Helgăi. Toată lumea crede că life înseamnă Helga. Eu sunt uh, raportor, uh, într-adevăr, pe acest uh, dosar și ce e interesant pentru Sidonia este că în această după-amiază eu și Consiliul sperăm să avem un ultim trialog pe acest dosar și să putem decide tot, desigur, în afară de bani. Dar am ajuns acum și la uh, finanțe. Da, de la... Uh, problema este că nu putem să derulăm acest uh, program pur și simplu din 1 ianuarie, pentru că, revenind acum la finanțe, Comisia, în propunerea pentru LIFE, pentru următoarea perioadă financiară, propusese uh, 3,2 miliarde de euro. 3,22 de fapt. Dar apoi au venit concluziile din 8 februarie de la Consiliu și am avut uh, Uh, o defalcare indicativă. Această defalcare viza și live, pentru că da, erau incorporate și micile programe. Și se prevedeau 3,057 de miliarde de euro dintr-o dată. Dar acum mă uit uh, uh pe acest grafic și văd că pe pagina 8 apare apar niște date, e vorba de mai multe programe. Mă refer la uh, ceea ce s-a întâmplat în 2011. Erau 3,4 miliarde de euro. Și dacă e să analizez evoluția LIFE și fac câteva calcule, ajung la 3,456 miliarde de euro. Nu critic nimic, dar vă întreb, ce e realist până la urmă și cum se ajunge la aceste rezultate? Și cum ar trebui să interpretez eu aceste date? Că Life are mai mulți bani la dispoziție decât înainte. Doamne ferește, n-aș vrea să critic așa ceva, dar nu pot să trec cu vedere așa ceva spunând extraordinar, acceptăm asta și la final să constatăm că de fapt a fost o eroare de calcul. Și al doilea departament al meu este că, la fel ca și Ian Mulder, vreau să știu și eu exact ce se va întâmpla dacă, în viitorul apropiat, nu vom avea totuși un cadru financiar multianual. Ce se întâmplă cu temeiul nostru juridic? Pentru că eu știu că până în acel moment ar putea fi elaborate uh, noi uh, ipoteze de temei juridic și se va aștepta numai după bani, dar, în al doilea rând, și aici mă adresez și președintelui nostru, dacă ședința extraordinară pe care vrem să o avem uh, uh, într-o zi de luni seara se bazează totuși pe Coreper și pe deciziile sale, oricum vom fi informați, deci atunci cum vom lua noi uh, o decizie ca să putem uh, vota și la plenară? Pentru asta e reuniunea noastră extraordinară sau cum ar trebui să interpretez eu lucrurile? Deci asta a fost o întrebare și către domnul președinte. Mulțumesc. Uh, je réponds à votre question. Mulțumesc, Iuta. O să răspund la, la întrebarea dumneavoastră. La această reuniune excepțională de luni seara la Stras, de la Strasburg, vom avea pe ordinea de zi Bine, să vedem ce se întâmplă în această pămez la Coreper, dar s-ar putea să votăm uh, DAB 1 și a doua tranșă DAB 2, deci uh, proiectul de buget rectificativ. Și uh, vom discuta, probabil nu vom vota, dar vom trece în revistă negocierile privind CFM care vor fi avut loc în cadrul reuniunilor la nivel înalt, al căror format și dată, și date nu, nu le cunoaștem încă. Și dacă se ajunge la un acord politic acolo, s-ar putea să, uh, să se întrunească un coreper excepțional vineri, înainte de reuniunea noastră de luni. Vă voi ține la curent măsură ce primesc mai multe informații, dar vom avea un vot privind uh, Draft Amending Budget, proiectul de buget rectificativ 1. Dominic Riche. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc domnului comisar Fiindcă prezentarea sa a fost extrem de interesantă, dat fiind că se bazează pe cifrele propuse de Consiliu pentru cadrul financiar multianual și ne arată foarte clar uh, ce se va întâmpla dacă se aplică acest cadru financiar, uh, vedem că, uh, că lucrurile nu stau bine deloc. Un lucru este surprinzător, în afară de aplicarea generală a reducerilor vedem uh, că și aceasta se manifestă la nivel general în, în cadrul financiar. Uh, e vorba de o, o, o grupare a plăților la, în primii doi ani în Europa, ne confruntăm cu o recesiune, deci există nevoia de a interveni activ uh, încă din 2013 dacă nu putem măcar din 2014, dar din potrivă vom Um, elimina posibilitatea de intervenție a bugetului odată pentru că uh, programele se desfășoară foarte lent și, în al doilea rând, uh, sunt reduse bugetele. Iar bugetul este o, ne, ne arată foarte clar ce, ce ni se va întâmpla în ciuda unor, unor urcușuri. Trebuie totuși să privim uh, cifrele absolute. Iar dinamica uh, Uh, programelor multi, multianuale este uh, răutățită de reducerea uh, creditelor. S-au adresat foarte multe întrebări și doresc să mă alătur și eu antevorbitorilor mei. În primul rând, politica dispariților marjelor încearcă să rezolve problema flexibilității? În al doilea rând, programul pentru tineret Uh, pe care toată lumea îl sprijină, bineînțeles, uh, ne arată că pot exista dinamici de plăți uh, foarte puternice într-un într-un context bugetar anual sau plurianual necunoscut. Deci dacă am fi avut mijloace financiare, am fi putut face mai multe și pe mai multe planuri. Vreau să vă întreb acum există iar vreau să vă întreb cum credeți dumneavoastră că putem folosi uh, acest sistem. Avem, avem o întrebare privind 1A, poate o întrebare naivă, îmi cer scuze. Este vorba despre faptul că există um, 12,5 miliarde pentru Connecting Europe Facilities, care mi-e foarte dragă și sper să se finalizeze lucrurile mâine. E, și există uh, proiecte de infrastructură de 16,2 miliarde. Poate că vorba de, pro- de proiecte anterioare, n-am înțeles exact uh, cum, cum s-a făcut acest transfer aici. Și încă o întrebare. Reducerea prorata a, a rubricii 3, 9,4%, de 9,4%. Cum credeți că putem uh, gestiona o astfel de reducere într-un moment în care nu numai că avem un nou stat membru, ci într-un moment uh, în care vom, uh, va, va exista, vor exista evoluții privind statutul Schengen pentru unele state membre, ceea ce va ridica noi aspecte uh, Iată întrebările pe care uh, doresc să le adresez comisiei și mulțumesc pentru, pentru uh, eforturile făcute. Mulțumesc foarte mult, domnul Godmanis. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc uh, Comisiei pentru uh, ceea ce a făcut uh, până acum, ceea ce ne-a prezentat. Cred că e maximul posibil din cât, din cât îmi dau eu seama. În ceea ce privește frontloading-ul pe inițiativa pentru tineret, fiecare CFM are propriul său copil. De exemplu, acum avem Planul European de Recuperare, de Redresare. Vreo, tot așa, vreo 6 miliarde. Foarte interesant către finele acestui an acest plan trebuie epuizat. Nu avem N plus 1, 2, N plus 3. Întrebarea este cât de bine ne vom descurca noi uh, cu atingerea obiectivelor acestui plan. Uh, vom avea o bază de înțelegere pentru uh, ceea ce se va întâmpla cu garanția și cu planul pentru tineret. În trialogul pe coeziune, la care am participat, Digi Employment și Comisia noastră de ocupare spun că acești bani trebuie scoși de la Fondul Social European și noi trebuie să calculăm procentajul și partea noastră fără să ținem cont de inițiativa pentru tinere. Dar până la urmă inițiativa aceasta e o chestiune socială. Întrebarea este cine va gestiona proiectele pentru că nu vom face front-loading pe sume foarte mari pentru ca uh, la final să alimentăm doar declarații politice fără rezultate concrete. Mă tem de acest lucru din cauza că am analizat la nivel procentual banii care au ajuns în statele membre și cât se oferă direct la Fondul Social European pentru combaterea uh, șomajului în rândul tineretului astăzi. Procentajul este foarte mic. Întrebarea este, statele membre sunt pregătite să intervină, pentru că am înțeles că șomajul în tinerilor este de peste 25%. Deci, statele membre sunt ele pregătite să implementeze uh, toate măsurile necesare pentru a cheltui cele 3 miliarde și cine va vegea la buna cheltuire a acestor bani, nu doar pe, uh, pentru uh, uh, de, uh, pentru satisfacerea unor declarații politice. Am uh, un document din 20 iunie de la Consiliu, nu știu cât e de oficial, dar acest document a fost uh, transmis statelor membre și dacă analizați articolul 9G, vedeți care este marja globală la angajamente pentru combaterea șomajului, în special șomajul în rândul tinerilor. Se spune că banii sunt concentrați Uh, de la alte articole neepuizate se face frontloading pentru 2014-2016. Practic se întâmplă la fel ca și cu planul de redresare economică. Banii neutilizați sunt avuți în vedere, dar se pune întrebarea dacă vor exista suficienți bani neutilizați pentru frontloading pe tineret. Dar Aici vine și întrebarea către comisar. Nu sunt împotriva unei asemenea abordări neapărat, dar mă întreb în ce măsură vom veni cu pretenții la adresa statelor membre de a cheltui acești bani într-o manieră serioasă. Nu știu exact ce se va întâmpla cu uh, alimentarea de la alte programe. Oricum, asta a fost uh, întrebarea mea. Mulțumesc, Edith Herzog are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Aveți o abilitate extraordinară de a face această uh, prezentare prin care ne arătați că nu ni se mișorează nouă barca, dar crește nivelul mării și oricum noi ne scufundăm. Deci uh, graficele arată că nu vom putea să uh, ne dăm înlături de la lupta pe subiectele esențiale an de an, Și atunci vă întreb, sunteți pregătiți să spuneți nu în ceea ce privește costurile crescând de la ITER pentru anul viitor și pentru anii ce vor veni? Și apoi mă refer uh, la bugetul Parlamentului European, unde eu sunt raportor din umbră și uh, salut prezența Monicăi Holmeier. Mă surprinde faptul că niciun coleg nu s-a referit uh, la Parlamentul European. Domnule comisar, analizez cifrele și îmi dau seama că sunteți extrem de angajat să plecați de la premisa că mm, nu vor uh, veni noi membri la Parlamentul European. Că nu se va schimba componența Parlamentului European. Dar să știți că e o diferență la nivelul cheltuielilor și trebuie să intervenim. Dacă pensiile trebuie să reprezinte o linie comună, atunci membrii Parlamentului European și pensiile acestora trebuie să fie și ele incluse în schemă, pentru că aici avem o mare povară pentru bugetul pe 2014, iar întregul exercițiu devine imposibil. E o greșeală de calcul aici. La pagina 27, diferența nu este de 1,2%, ci de 2,4%, așa că poate puteți, nu știu, să includeți și numele pentru Croația, deci la 7. În loc de uh, ce a scris noastră acolo, avem 2,4 în loc de 1,7. La linia pentru Parlamentul European e iarăși o eroare. Sau, nu știu, se adaugă ceva pentru Croația și nu apare aici, diferența nu este, vă spun încă o dată, de 1,7, ci de 2,4 ca să pricepeți. Oricum, mie mi se pare foarte incorrect. Dacă, rămâne, dacă lăsați școlile europene la pens, împreună cu pensiile și până la urmă Uh, pe spuza școlilor europene, să lăsați pensiile așa cum sunt, de dragul de a transmite un mesaj pozitiv, uh, dar fals, opiniei publice. Mulțumesc. Inge Gresle Am o întrebare cu privire la inițiativa pentru tineret. Pe ce temei juridic se întâmplă asta? Și în ce măsură Uh, ați uh, finalizat temeiul juridic și cum se încadrează la Fondul Social European, în ce măsură. Mulțumesc, Monica Holmeier are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, în primul rând, eu protestez. Comisia Europeană nu a reușit să îi informeze pe raportorii Parlamentului European cu privire la intențiile sale de a amenda cifrele. Noi suntem cel de-al doilea braț legislativ din punct de vedere bugetar și ar fi trebuit ca cel puțin să, să ia legătura cu noi, Comisia, să ia legătura cu raportorii de la buget. Măcar atât, pentru a discuta despre noua reglementare a uh, statutului. De fiecare dată am spus că noi vom uh, lua o decizie de îndată ce va fi nevoie să uh, adaptăm uh, cifrele. În momentul în care vor apărea modificări în statut, vom avea un temei juridic așadar pentru a Uh, vedea exact ce se întâmplă cu costurile de personal. Din nou, o adaptare la noul statut din punctul de vedere al costurilor și așa mai departe. Comisia a considerat că nu merită să se sinchisească. Noi am discutat în urmă cu câteva săptămâni de minunata reglementare de 1% uh, cu Comisia, dar uh, mi se pare că mm, nu e corect ca la un moment dat Comisia să decidă singură să intervină pe bugetul Parlamentului fără informarea celui din urmă. Și la un moment dat, noi cum aflăm de aceste informații? Pentru că anumiți funcționari au încercat din răzputeri să obțină aceste date pe anumite căi de comunicare, dar, din nou, căi neoficiale. Deci totul a fost informal și nici de cum uh, formulat, în așa fel încât să ajungă și la eurodeputați trebuie să punem punct. Nu este demn, nu este, este sub demnitatea noastră de eurodeputat să se întâmple așa ceva. Deci ar fi trebuit cel puțin să luați legătura cu noi. Eu sunt foarte furioasă și o spun în numele tuturor colegilor mei care lucrează în conformitate cu regulile și care sunt în măsură, desigur, să ia o decizie uh, singur cu privire la bugetul Parlamentului European. Nu avem noi nevoie de comisie. Uh, mai ales că datele nu ne-au fost furnizate până astăzi. M-am uh, documentat. Datele pe care doamna Herzog le-a menționat uh, uh, în întrebările sale au fost date care nu au fost dezbătute cu noi în prealabil. Așa că vă întreb, în ce măsură aceste date se referă la întregul an 2013, dat fiind că eu nu știu ce va decide Comisia Europeană de Justiție dacă vom putea uh, aplica anumite norme a posteriori. Și apoi se prevăd 14,4 milioane bani uh, uh, prevăzuți la reduceri, deși noi am spus în felul următor. Dacă, vin, dacă vine noul statut, atunci, în baza noului temei juridic, noi ne vom adapta cu uh, numărul posturilor. Dacă comisia crede că se descurcă fără noi, atunci uh, n-are decât. Mie mi se pare totuși că forțează nota. Oricum, uh, există diferențe între datele pe care le avem noi și datele pe care ni le menționează Comisia. Ați uh, extras 14,4 milioane, ce înseamnă 0,7 pentru 2014 și pentru 2013? În ce, ce formulă de calcul ați folosit? Și apoi, Ați avut în vedere și includerea Croației? Noi am inclus-o în calculele noastre. Eu cred că ar fi mai bine ca la început comisia să discute cu raportorii și abia apoi să prezinte date cu privire la ceea ce se întâmplă la Parlament. A, pentru noi așa ar fi fost uh, firesc. Noi am dezbătut lucrurile într-o manieră exhaustivă, dar până la urmă surpriza a fost că Comisia nu a dorit să discute cu niciunul din noi, nici măcar să prezinte un document preliminar despre metoda de calcul. Și cum am aflat eu, în urma unui schimb de e între funcționari. Un schimb de e care nici n-ar fi trebuit să împarvină. parvină. Ce frumos însă că în cele din urmă am uh, fost uh, adusă, uh, am fost informată, pentru că, iată, Uh, s-a întâmplat chit că n-ar fi fost voie. Vreau să mulțumesc pe această cale uh, funcționarului care s-a sinchisit să mă uh, aducă la zi. Eu vreau să subliniez pe această cale că Parlamentul European a dobândit totuși un rol mai mare decât uh, crede Comisia Europeană. Mulțumesc! Doamna Andreasen. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, vă mulțumesc pentru prezentare. Mă bucură faptul că ați ținut cont de rezultatul care a fost obținut la summitul din februarie. Mă îngrijorează următorul lucru. Cât de Uh, cât de mare încredere putem să avem noi în acest buget. Pentru că în ultima vreme am primit solicitări uh, de uh, a elibera sume mai mari pe măsură ce ne apropiem de finele anului. În ceea ce privește anul 2012, pentru acest an, iarăși trebuie să onorăm plăți. În mare parte, această situație este rezultatul planificării bugetare. În prezentarea dumneavoastră am identificat mai multe secțiuni și n-aș crede că aveți perfectă dreptate. În primul rând, mă refer la raluri. Dacă bine mi-amintesc eu, la anul trecut, bilanțul a fost de 200 de milioane raluri. În planul dumneavoastră includeți 70 de miliarde. Sunteți convins că această cifră e corectă? Nu sunt abandonate anumite proiecte? Nu se accelerează lucrările pe, alte, pe alte proiecte? și, pe cale de consecință, putem avea alte 130 de miliarde pentru 2015, pentru că până la anul toate ralurile pe care le-am acumulat până anul trecut ar trebui să fie eliminate. Așa că e nevoie de clarificări. În al doilea rând, mă îngrijorează evoluția prevăzută la fondul pentru coeziune. Spuneți că uh, pe 2012 au fost 52 uh, de miliarde, mai mult sau mai puțin. Bugetul pentru 2013 este altul și dintr-o dată se scade în 2014 la 47 de miliarde. Fondul de coeziune, fondurile de coeziune nu uh, au aceeași uh, evoluție cu planificarea noastră bugetară, pentru că oamenii uh, încep uh, anumite proiecte la date diferite și uh, primesc uh, cofinanțare diferit. Așa că v-aș ruga frumos să ne explicați cum ați ajuns la aceste rezultate, pentru că este important să garantăm credibilitatea acestui buget. Vă mulțumesc! Mulțumesc, dragi colegi! Toată lumea a luat cuvântul. Aș vrea și eu, la rândul meu, să fac două comentarii și apoi să pun o întrebare. Un prim comentariu, domnule comisar, am fost foarte atent, uh, am ascultat foarte atent prezentarea documentelor, mai ales prima pagină unde ați indicat că în ipoteza pe care ați luat-o în considerare și uh, cu acordul uh, din 6 mai între cele trei instituții s-a început negocierea cadrului financiar multianual pe baza Consiliului European, pe baza concluziilor Consiliului European din 8 februarie. Trebuie adăugat și pe baza rezoluției Parlamentului din 13 martie, pentru că ori Uh, facem uh, uh, referință la documente juridice, ori la documente politice, pentru că concluziile Consiliului European nu sunt un document juridic, n-au nicio valoare juridică, au însă o valoare politică foarte puternică. Și, bineînțeles, sunt o bază pe care o luăm în considerare. Însă, pentru Parlamentul European, mandatul de negociere al Parlamentului European este rezoluția din 13 martie, deci ori nu cităm niciuna, ori le cităm pe amândouă. Asta e un avertisment în ce prezentarea. Recent am fost foarte jenați noi, Parlamentul, de o prezentare și comentarii care erau prea optimiste în ce privește situația în care ne aflăm cu negocierile și cred că trebuie să avem grijă și unii și alții să fim cât mai prudenți atâta vreme cât uh, negocierile nu s-au încheiat. A doua, al doilea comentariu un caracter complet diferit pe care aș vrea să-l fac acest comentariu după ce am ascultat pe alți colegi. Și eu, ca toată lumea, sunt uh, uimit uh, și vă mulțumesc pentru precizia cifrelor și claritatea prezentării, dar sunt uimit de faptul că bugetul 2014 va cunoaște o scădere puternică față de bugetul 2013. Bugetul 2013 care a fost uh, votat și față de bugetul 2013 așa cum uh, va apărea el după bugetul rectificativ. Și asta din două motive. Primul este că plafonul, plafoanele așa cum sunt ele cel puțin așa cum sunt ele prevăzute pentru moment, uh, pe baza Consiliului din 8 octombrie. Deci plafoanele vor scădea față de perioada actuală, dar asta are legătură și cu un alt fenomen care a fost evocat și care face ca pentru multe politici comunitare europene și mai ales pentru cele mai costisitoare, noi le reinventăm uh, tot timpul și, o, și odată la șapte ani, cu siguranță. Deci la fiecare șapte ani există un fel de uh, respiro care face ca să spunem, gata, nu mai avem proiecte și timp de câteva luni nu mai putem lucra pentru că vor exista, uh, trebuie să existe noi reguli pentru depunerea de noi proiecte. Așadar, dacă această scădere a ritmului de lucru, să zicem, corespunde nevoilor economiei generale a Uniunii Europene și mai ales intervine într-o ambianță prea expansionistă și un pic inflaționistă, cu atât mai bine, dar să nu uităm că în, în cazul nostru ea, acest respiro intervine în cel mai rău moment. Uh, când ne gândim că totuși Consiliul European a dorit exact contrariul, adică un pact de creștere economică și uh, mijloacele financiare ale Uniunii Europene, al micului buget al Uniunii Europene, trebuie să susțină creșterea economică. De fapt, acest buget uh, vine în cel mai rău moment, și anume în momentul în care Uniunea este pe cale să uh, cadă în recesiune. Deci, va fi un efect procip, prociclic, așa cum spun economiștii, în loc să fie anticiclic. Este foarte supărător și, după părerea mea, asta ar trebui să ne facă să ne punem întrebări în legătură cu acest ritm și aceste consecințe ale acestei reînnoiri care se produce chiar în momentul în care uh, de reînnoire atât al temerilor juridice cât și a orientărilor tuturor politici comunitare finanțate din bugetul european. În fine, vreau să vă pun o întrebare ca urmare a celor întrebări, a celor întrebări puse de unii colegi în ce privește gestiunea creditelor de, angajamentelor de plată 2013 și 2014. Uh, cu toții lucrăm, sau în orice caz, Comisia și Parlamentul uh, lucrăm pe acest subiect, uh, considerând că mai întâi o să putem obține un acord privind DAP2 ca să-l creștem de la, cu 11,2 miliarde creditele de plată pentru 2013 și, în al doilea rând, cu speranța că asta va rezolva toate problemele anului 2013. Chiar și în acest caz, dacă aceste două condiții sunt respectate, va rămâne un așa numit backlog, un, uh, o serie de probleme nerezolvate și aici e vorba de probleme de obligații juridice. Comisia are obligația juridică de a plăti în 2013 toate facturile care îi parvin înainte de sfârșitul lui, lunii octombrie. Restul pot fi plătite uh, până la începutul, la începutul anului următor. Juridic așa se face. Deci, uh, și gândiți-vă că la începutul lui 2013 uh, Comisia a plătit, plătit facturile din 2012, la sfârșitul lui 2012. Dar în același timp, în 2013, Comisia a moștenit și o uh, serie de facturi neplătite, considerabile, din ultimele două luni ale anului. Deci riscăm să avem o sumă destul de considerabilă la anul, la sfârșitul lui 2013, o sumă de facturi care vor veni la sfârșitul anului și care vor apăsa pe nevoile de plată ale anului 2014 cu elementele de care dispuneți astăzi, care în mod natural nu pot fi decât niște previziuni, dar totuși, uh, cum vedeți joncțiunea, uh, relația între aceste probleme de plăți 2013-2014? Vă mulțumesc! Domnul comisar Lewandowski, mulțumesc foarte mult pentru o discuție extrem de profundă, începând cu prevederile pentru 2013. E foarte important ce se întâmplă în 2013. Și nu mă gândesc doar la cadrul financiar multianual, dar și la proiectele de bugete. Uh, sunt optimist în legătură cu ecofinul de astăzi. Sper că vor confirma poziția coreperului începește Croația această o poziție politică simbolică foarte importantă, așa cum a fost și anul trecut cu unele dintre bugetele rectificative, eh, ca să separăm cumva venirea Croației de alte chestiuni. Am eh, un membru al cabinetului care este jumătate polonez, jumătate croat. El a eh, sărbătorit în 2004 intrarea Polonia acum sărbătorește uh, intrarea Croației și dacă se va însura cu o sârboaică sau cu o islandeză, o să mai sărbătorească de vreo două ori. Dar încă o dată, dincolo de această mică glumă, această chestiune e rezolvată și s-a eliminat ultima opoziție la această inițiativă și aici vorbim despre plafoane, despre plafoane de plăți care trebuie să crească cu 374 de milioane de euro. Deci asta e în regulă. În ce privește proiectul de buget care să stimuleze plățile în 2013, asta nu e în regulă. Am avut o decizie politică la 3, privind suma de 3,7 miliarde, nu, mă scuzați, spune domnul, domnul comisar, 7,3 miliarde. Aceasta este esențială pentru lichiditatea noastră pentru august și septembrie. Asta e foarte important pentru noi. Să avem această posibilitate dar asta nu e sfârșitul poveștii. Aici au fost multe întrebări. Doamna Jensen, domnul Mulder și mai departe Helga Trüppel, domnul, doamna Susa. Au fost întrebări legate de aceste plăți restante și, de, și influența lor asupra bugetelor anuale. Deci avem nevoie de 11,2 miliarde ca să plătim niște obligații legale. Și mai avem și unele plăți neprevăzute spre sfârșitul anului. Probabil ar trebui să avem nu același, pentru că acum plătim, uh, am uh, finalizat să plătim uh, restanțele pe 2012. Asta, din fericire, e o problemă rezolvată acum. Dar dacă e, dacă e să ne gândim la niște restanțe normale, deci facturi care ajung la Bruxelles târziu, noiembrie-decembrie, sunt cam 5-6 miliarde de euro. Asta e normal. Și nu pot exclude că s-ar putea ca de data asta să fie ceva mai multe. Dar nu asta e cea mai mare problemă. Cea mai mare problemă este să plătim anul acesta uh, facturi legitime. Pentru asta pot să vă confirm, avem nevoie de 11,2 miliarde ca să nu intrăm în cazuri reale, nu numai cu legat de alocări și probleme de, de cash flow. Deci asta ar trebui să fie partea acestei filozofii până când totul este agreat, dar esențial, elemente esențiale. În prezentarea mea am, și în prezentarea Croației și a proiectului de buget 2 am avut aceste 11,2 miliarde și ele sunt presupuse ca date, ca plătite. Asta este presupunerea pentru 2013, cum ați spus mulți dintre noastre. Apoi avem problema punctului de referință. Sigur că nu este o situație obișnuită. Am discutat cu mulți dintre noastre întrebarea cum să prezentăm bugetul pentru anul viitor, ce punct de referință trebuie să luăm? Ala are dreptate, dar concluziile sunt concluzii. Asta nu e o lege deja aprobată. Pentru asta avem nevoie de consimțământul Parlamentului. Alegerea a fost să așteptăm, ceea ce nu e foarte bun procedural, și să folosim situația relația dintre instituții care ne-a permis să schimbăm profilul, uh, pentru că uh, inițiativa Youth Unemployment a fost considerată ca aprobată și inclusă în uh, procedura de frontloading. Deci pe fiecare pagină există o notă foarte importantă și anume că acesta nu este sfârșitul acordului, că un acord rămâne încă să fie atins și că ne vom ajusta cifrele acordul, acestui acord atunci când el va fi semnat prin intermediul unei scrisori de uh, amendare. Și avem timp să facem asta și îmi dau seama cât de delicat este pentru noi punctul de referință. Prin urmare, uh, presupunerea este una dublă, și anume că reflectăm situația negocierilor că ne vom ajusta și ne vom adapta la rezultatul final și baza juridică, iarăși uh, vom presupune că și baza juridică va fi implementată. Pentru că aceasta a fost întrebarea majoră a Sidoniei, a Iutei. Uh, așadar, acestea sunt presupunerile noastre și punctul de, punctele de referință. Și sigur, când începem evaluarea propunerii, vedem că mulți sunteți dezamăgiți în legătură cu nivelul de alocări bugetare. Sigur, nu văd niciun motiv de entuziasm pentru 2014. Numai trei dintre dumneavoastră, domnul Hartog, domnul Ashford și, și doamna Andresen, care au fost cumva în favoarea unor uh, tăieri bugetare pentru 2014, dar absolut în contradicție cu Sidonia, cu doamna Souza și cu alți uh, vorbitori care au exprimat uh, preocupările lor în legătură cu nivelul de angajamente și de uh, plăți planificate pentru 2014. Știu că asta înseamnă să te confrunți cu realitatea așa cum este ea și să scoți uh, cei mai buni din uh, ceea ce se poate. Să avem cel mai bun rezultat posibil, uh, conținând cont de ce se întâmplă astăzi și asta indică unde, arată unde putem să mai mișcăm sume dintr-o parte într-alta și unde putem să mai amânăm fondurile. Asta este povestea lui 2013-2014 pentru a înțelege această relație între plăți și angajamente în 2014 și aici încă o dată e o mare discuție care începe cu Aniensen, cu Salvador Gariga, cu Helga, cu domnul Richet și eh, doamna Suza. Toți ați eh, subliniat acest lucru. Știți foarte bine, nu e prima noastră dezbatere bugetară, știți care e logica primului an dintr-o perspectivă financiară multianuală. Putem presupune că va fi un start uh, foarte lent în domeniul managementului uh, comun, managementului împărtășit această interacțiune între Comisie și statele membre durează. Deci presupunerea aici, și asta este o presupunere pentru programul Horizon 2020, pentru coeziune, pentru dezvoltarea rurală, sigur, plățile directe și dezvoltarea rurală în general uh, debutează mai greu, se mișcă mai greu în primul an cel puțin. Deci pentru a începe filozofia bugetului pe 2014, acest lucru este esențial pentru a face distinția între un proiect cu management comun uh, și ce uh, fonduri pot fi oferite pentru 2014. Prin urmare, avem această uh, compoziție foarte ciudată a plăților, indicată pe diapozitivul 6. Nu știu dacă am putea să-l mai vedem din nou. Asta, acolo se vede clar cât de originală este compoziția plăților în primul an de perspective financiare. Numai 8% din plăți vor veni uh, prin intermediul unor noi angajamente de plată pentru noi programe. Doar 8% Și aici avem o presupunere realistă că plătim în diferite categorii obligațiile restante și putem consuma o treime din acest uh, uh, munte care, de plăți care rămân de făcut, e foarte ciudat. Bugetul acesta are o structură foarte ciudată. Pentru primul an e oarecum modificată, dar uh, cred că e o structură realistă. De asemenea, în legătură cu compoziția marjelor, aveți dreptate. Uh, mergem aproape fără marge. A fost o întrebare pusă de Salvador, dar de asemenea și de domnul Aider și de Alain. am uh, lăsat o marjă de 528 de milioane de euro pentru angajamente de plată. Nu e o marjă mare, dar încă e o modalitate de a te eh, juca cu prioritățile, să spunem așa. Din nou, cu câteva ocazii, uh, în timpul negocierilor pe cadrul financiar multianual, uh, această nevoie de marge a fost exprimată. Da, și vom începe, cum spuneam, uh, CFM-ul fără o marjă mare, dar totuși acești 500 de milioane vor permite o oarecare flexibilitate și o oarecare Uh, distribuție și redistribuție pentru uh, perioada acestei perspective financiare. Și acum vin la problema reală a summitului european, și anume dacă putem face inițiativa Youth Unemployment cât mai operațională și să fie un anunț politic uh, legat de nevoia de a rezolva problemele generației mai tinere în Europa. Realist vorbind, evident, uh, principalele responsabilități pe piața uh, muncii rămân uh, în sarcina statelor membre. Însă, sigur, instrumentele principale și reformele pieței muncii, acestea sunt responsabilitatea statelor membre. Dar, pentru a le face operaționale și nu pot uh, răspunde acum la toate întrebările. În legătură cu întrebarea Inge Gressler, da, asta este acum în regulament, în acest text, care nu este încă confirmat, dar este încă un regulament MFF și pe baza propunerii noastre din 19 iunie am cerut să fie inclusă ca bază juridică în, fondul social, în regulamentul privind fondul social european. Deci ar trebui să avem o bază juridică și asta nu este o problemă majoră. Uh, problema majoră a fost indicată de mulți dintre noastră, uh, domnul Goldman, domnul Ashford, domnul Ranio și domnul Mulder. Dacă e doar un anunț politic. Uh, sigur, pentru mai mult avem nevoie de bani, avem nevoie de cadru financiar multianual, dar cum să-l facem operațional, dat fiind că presupun că proiectele ar trebui să fie pentru 2014, uh, partea de pregătire ar trebui să înceapă în 2013 deja, pe baza ceea ce știm uh, cum ar trebui să funcționeze. Singura mea idee este că ar trebui să funcționeze pentru a oferi o garanție pentru tineri. Garanția pentru tineri așa cum operează ea în, în țările scandinave. E vorba de slujbe, de reinstruire nu funcționează în 24 din 27 state membre. Și pentru a o face operațională, avem bani alocați în primii ani de buget. De unde vin banii? Indicam acest lucru exact 170 de milioane de la fondul Connecting Europe pentru energie, 640 de la cooperarea teritorială și 471 de la contribuțiile fondului de coeziune la fondul Connecting Europe, dar asta înseamnă că împrumutăm din viitor, frate, practic, și uh, folosim uh, acum. Deci asta este o uh, presupunere realistă în legătură cu sursa banilor. Cum? Nu vă pot da o garanție, dar este realmente diferit și va fi un mare eșec al Uniunii Europene să Uh, nu funcționeze programul de uh, relansare economică, ar fi un eșec. În plus, dacă și această inițiativă nu ar învăța din lecțiile programului de relansare economică europeană și dacă ar rămâne doar o intenție politică și un, o declarație, la nivel de declarații politice. Principala preocupare a Helge Trupper a fost legată de IMM-uri unde am putea mm, pune contribuțiile bugetare în schemele de împărtășire a riscului și am indicat, cum am indicat în contribuțiile pentru 2014, acestea au cifre destul de mici și, prin urmare, ele nu consumă mare parte din anvelopele pentru Cosmos sau pentru Horizon 2020. Acum ajung la capitolul bugetar 4. Capitolul 4 e destul de stabil în următoarea perspectivă financiară. Scăderea pentru 2014, pentru preaderare, am explicat-o. Uh, pentru că Croația acum devine stat membru și nu mai primește fonduri de preaderare. Uh, cealaltă poveste e legată de eforturile extraordinare cu ajutorul și la inițiativa Parlamentului European de a reacționa la primăvara arabă din 2012-2013. A fost un efort extraordinar de a încărca mai multe fonduri, mai multe instrumente pentru a reacționa la primăvara arabă. Dacă a fost o dezamăgire sau nu, asta va trebui să evaluați noastră, dar asta a fost uh, vârful de încărcare bugetară și de aceea există impresia că avem mai puțin bani în 2014, dar multe zone sunt nu doar cu management comun, ci și sunt și proiecte cu contribuția statelor în afara contribuției Uniunii Europene. Deci, conform filozofiei, mai mult pentru mai mult, nu așteptăm un, uh, un start prea rapid, cu excepția asistenței umanitare. Capitolul 5. Absolutely not. Către doamna Holmeier. N-a fost intenția mea să vă provoc. Stimată doamnă, să știți că nu am vrut să pun sub semnul întrebării autoritatea bugetară parlamentară. Noi ce am făcut? Am preluat cifrele dumneavoastră cu ultima înghețare salarială 2013-2014, lucru care a fost decis la trialog. Încă nu e confirmat juridic. Mâine. Da, vă mulțumesc pentru contribuție. Așa devine totul realist. Deci, cifrele dumneavoastră au fost analizate cu excepția acestui ultim mesaj cu privire la înghețarea salariilor, ceea ce vă schimbă estimările noastre față de estimările noastre, dar noi n-am creat propriile estimări și în ceea ce privește uh, instituția Parlamentului European și că e singura instituție care n-a primit scrisoarea mea. Celelalte instituții au uh, fost uh, vizate și ele de mm, tăieri și înghețări. Deci, personal, vă spun că nu-mi doresc în niciun fel nici să vă insult, nici să mm, pun sub semnul întrebării rolul dumneavoastră în Parlamentul European. În ceea ce privește pensiile, și durabilitatea acestora. Se distrug uh, statisticile. Noi, uh, cumva, putem să distrugem statisticile într-un fel sau altul la un moment dat. Și tocmai de aceea ar trebui să separăm eforturile administrative. Eu văd, de exemplu, cât de greu este pentru anumite agenții uh, să se adapteze. Discutam cu Iuta despre noile provocări și despre faptul că uh, erau probleme cu resursele umane la anumite agenții. Discutam cu Michel Barnier, care a, și-a dat seama și el că uh, Există o supraîncărcare în ceea ce privește Consiliul de Supraveghere a Piețelor Financiare. La fel, apar probleme cu resursele umane și în momentul în care trebuie evaluat nu doar deficitul, ci și uh, dezechilibrele macroeconomice din cele 28 de state membre. Uh, uh, deci este un efort semnificativ de reducere a posturilor școlile europene nu știu exact de ce s-a făcut acea reducere, dar probabil este uh, vorba de, de, de estimările de număr de școlari. Dar pensiile umbresc uh, eforturile semnificative de, de restrângere a administrației pentru 2013-2020. Uh, Doamnei Herzog, acum, bineînțeles, nu nu acceptăm uh, cifre umflate pentru ITER. Dacă sunt umflate, asta este răspunderea uh, statelor membre. Doamna Anderson, dumneavoastră uh, știți că uh, planificarea nu corespunde bugetului votat întotdeauna. Iar dumneavoastră lăudați uh, acest lucru. Uh, s-a, în trecut s-a făcut o subbugetizare și a fost nevoie apoi de bugete rectificative, dar acum, dar este întotdeauna, există o diferență între proiect și buget votat. ascultându-vă pe dumneavoastră, am uh, descoperit uh, o greșeală în, uh, în tabelele noastre pentru Life. Pentru Life Plus 2014-2020, e vorba de procentul de 3,4% care e greșit, ar trebui trebuit să fie 3,1%. Dar uneori sunt costuri de funcționare și și se face o comparație de aici de două perioade de șapte ani. Dar în, vă spun că aveți dreptate. S-a strecurat o greșeală. Sper să fie numai o greșeală <laughs> în tabelul nostru. În ceea ce privește lipsa acordului, un subiect important, asta a întrebat uh, Ian Multer și nu numai. Sunt foarte multe semne de întrebare și probleme la ora actuală, atât, foarte multe necunoscute în Europa. eu cred că ar trebui să transmitem un mesaj pozitiv, nu negativ, uh, cetățenilor. Iată de ce nu vreau să discut des, despre un scenariu în care nu ajungem la un acord, fiindcă este un scenariu negru pentru Europa. Iată de ce rămânem cu un buget rectificativ de chiar și de 7,3%. Uh, păstrăm aceste inițiative folositoare Dar aici e vorba de negocierile care vor avea loc, dar nu vreau să intru în asta acum. Însă eu cred că n-ar trebui să transmitem semnale negative, ci ar trebui să dovedim că instituțiile europene sunt folositoare și să, și să transmitem povești de succes Europei, fiindcă situația, uh, situația este, este alta decât uh, cea de la care o negociam uh, în 2007 cu Raima și cu alții, situația este mult mai, uh, mai dramatică. Acum o să mă opresc acum, fiindcă uh, am avut uh, discuții îndelungate și multe întrebări. O să mă opresc aici și pe acest, pe acest gând, și anume că scenarii de tip Cassandra Uh, sper să nu se materializeze. Mulțumesc, domnule comisar, pentru această prezentare și pentru răspunsurile amănunțite pe care le-ați dat întrebărilor adresate. Vă propun să încheiem reuniunea noastră de astăzi și ne întâlnim cu membrii Comisiei pentru Buget mâine de la 9 la 12 jumătate în aceeași sală. Atunci ne vom da mandatul pentru dialogul tripartit vom acorda uh, mandatul raportorului nostru pentru bugetul pe 2014. Mulțumesc că am încheiat ședința.